originară din Ecuador și dau în primul rând cuvântul raportorului domnului Scholz pentru patru minute. Doamna președinte, doamna comisar, dezbaterea noastră de astăzi are o preistorie importantă. Parlamentul European și Consiliul European în trecut au luat două decizii importante care ne-au adus în situația de astăzi, și anume necesitatea de a lua o decizie rapidă pe marginea acestei propuneri. În primul rând, majoritatea Parlamentului a decis ca un stat cum este Ecuadorul, care a combătut sărăcia și a ajuns la depășirea Uh, venitului de 4.000 de dolari pe, pe cap de locuitor să fie exclus din sistemul tarifar preferențial și acest lucru se va întâmpla în cazul Ecuadorului din anul 2015. În al doilea rând, Consiliul și Parlamentul European au decis ca acordul de liber schimb să fie din America Latină să fie încheiat doar cu Columbia și cu uh, Peru. Tocmai de aceea s-a dorit de către autoritățile din Ecuador să se discute una, un acord privind asocierea și dezvoltarea. Cu toate acestea, Comisia Europeană a permis doar uh, opțiunea aderării la acest uh, acord de liber schimb. Această strategie a funcționat până acum, însă trebuie să înțelegem că condițiile globale s-au schimbat pentru uh, Um, pentru unele din produsele de export cele mai importante din uh, Ecuador, astfel încât Ecuador și-a dorit să, să adere până la urmă la acest acord de liber schimb cu Columbia și Peru. Este o decizie controversată în uh, opinia publică din Ecuador și, ar putea ca, și s-ar putea ca autoritățile din Ecuador să se afle uh, într-o situație dificilă. Prin uh, propunerea pe care o discutăm, creăm o punte care permite crearea unei perioade de tranziții și uh, eu nu doresc să mă opun creării acestei punți, însă vă atrag atenția că dumneavoastră, doamnă comisar, în uh, funcția pe care o aveți acum, în momentul în v-ați ați cunoscut foarte bine care este situația din Ecuador ați creat o presiune care ar putea duce la prăbușirea acestei uh, punți, ceea ce ar fi în defavoarea Ecuadorului și a Uniunii Europene și ar consolida opoziția. Amendamentele mele, prin care eu am dorit să dezamorsez acest conflict, din păcate nu au fost uh, adoptate în uh, comisie o majoritate a decis până la urmă să renunțăm la prerogativele Parlamentului European, în ciuda existenței unui aviz foarte clar din partea Serviciului Juridic al Parlamentului European, care a considerat că avem nevoie de un act delegat. Și această decizie mie mi se pare o, a fi o eroare și sper că uh, nu asistăm la un precedent uh, periculos. Cu toate acestea, dragi colegi, aș dori să vă rog să votați pentru această propunere, tocmai pentru a crea această punte și pentru a ușura situația populației din Ecuador. Vă mulțumesc, domnule Scholz. Și acum dau din nou cuvântul doamnei comisar Malmström, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Acesta este un moment important pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Ecuador. La câțiva ani după părăsirea negocierilor în 2009, Ecuadorul a făcut o alegere clară și importantă de politici în ce privește integrarea în fluxurile economice și comerciale globale. Vinerea trecută am inițiat împreună cu ministrul ecuadorian al uh, comerțului protocolul pentru accesul Ecuadorului la acordul comercial cu Uniunea Europeană. Asta susține o societate modernă și dezvoltarea economică, va oferi țării oportunitatea de a-și diversifica uh, relațiile comerciale și economia și de a îmbunătăți viața populației. Ar trebui să susținem și să încurajăm această alegere și din această perspectivă ar trebui să considerăm regulamentul ca o, o adițion, un o act adițional important la acordul de comerț. Trebuie să ne asigurăm că nu vor fi niciun fel de probleme cu preferințele pe care Ecuadorul le are astăzi și de care se bucură. Salut adoptarea rapidă a raportorului, extinderea preferințelor și evitarea unor, unui impact negativ asupra exporturilor ecuadoriene. Ecuadorul, după cum știți, va avansa din GSP Plus la sfârșitul acestui an și aproximativ 60% din exporturile ecuadoriene către Uniunea Europeană beneficiază de preferințe substanțiale în această schemă. Regulamentul pe care îl discutăm astăzi va acoperi golul până când, la momentul la care regulamentul se va aplica total și va oferi predictibilitate pentru producători și angajați și din Uniunea Europeană și din Ecuador dacă acest gol între uh, upgradarea GSP și implementarea acordului comercial nu s-ar acoperi, atunci Ecuadorul ar uh, suferi pentru o perioadă de creștere a tarifelor uh, vamale și asta ar însemna foarte mult prin pierderea de cote de piață, care e foarte greu de recuperat după aceea. Vorbim de creșteri de peste 20% pentru produse cum ar fi ton uh, creveți și creștere de peste 15% uh, la toate exporturile Ecuadorului din cadrul schemei GSP. Știu că mulți membri ai Parlamentului dau multă importanță implementării acestui regulament, în special când vine vorba de cerința unei implementări eficiente de către Ecuador a drepturilor uh, omului și uh, în convențiilor internaționale de mediu, precum și a procedurilor care trebuie folosite în cazul suspendării preferințelor. Asta este de asemenea important pentru mine și am ridicat această chestiune cu ministrul pe care l-am întâlnit săptămâna trecută. Deci vă rog să rămâneți asigurați că vom monitoriza această chestiune și vom păstra canalul de informare către Parlament în legătură cu implementarea acestor prevederi. Suntem gata să vă informăm la, de orte câte ori doriți și să asigurăm transparență în implementarea regulamentului, precum și să folosim cele mai bune practici pe care le-am dezvoltat în contextul schemei GSP. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum primul vorbitor pentru grupurile politici, domnul Fisa Saishela pentru PP. Un minut și 30 de secunde. Eh, presidenta, muchas gracias, comisaria. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. În iulie trecut, Negocierile pentru un acord de liber schimb între Ecuador și Uniunea Europeană s-au încheiat cu succes. Noi, la PPE, suntem convinși că această inițiativă reprezenta un succes pentru ambele părți, deși va dura câțiva ani până ca acesta să intre în vigoare pe deplin. La 1 ianuarie, Ecuadorul nu va mai beneficia de avantajele GPS+, Plus, ceea ce ar putea să afecteze pe operatorii economici din ambele părți. Proiectul de regulament a fost uh, conceput ca o măsură cu caracter tranzitoriu pentru a compensa acest potențial dezavantaj și de aceea am votat în favoarea propunerii comisiei. Mulți colegi au votat pentru, fără amendamente, tocmai pentru a nu prelungi perioada de negociere. Extinderea aplicării acestui regulament va însemna că atât exportatorii cât și importatorii uh, pot continua să funcționeze în regim normal, fără a suferi sub impactul unei creșteri subite a tarifelor vamale, ceea ce ar afecta negativ atât companiile ecuadoriene cât și pe cele europene care operează în Ecuador. Este foarte important să adoptăm mâine acest regulament și doresc să-i mulțumesc raportorului Helmut Scholz pentru munca depusă. Și n-am să închei înainte de a saluta intrarea Ecuadorului în acest acord internațional de liber schimb. Mulțumim! Din partea socialiștilor și democraților, domnul David Martin, un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să-l felicit și eu pe domnul Scholz pentru munca sa. Ne-a fost de acord cu amendamentele sale. A fost o idee bună să nu revină cu ele în plenară, tocmai pentru a nu mâna și mai mult acest proces. După cum am auzit, Uniunea Europeană este cel mai important uh, partener comercial al uh, Ecuadorului și orice Uh, amânare acestei decizii ar avea un impact uh, serios asupra economiei Ecuadorului și ar îngreuna găsirea unor uh, piețe alternative. Prin această soluție tranzitorie putem încuraja schimbul, schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Ecuador, astfel încât ambele părți să beneficieze de viitorul acord de liber schimb. Mă bucură faptul că prin acest acord în acest acord există un principiu de reciprocitate între cele două părți. Salut faptul că și regulile de origine vor fi respectate și mă bucură faptul că există și clauze de salvgardare pentru producătorii europeni. Cred că este un acord bun pentru ambele părți și mulțumesc din nou Comisiei Europene și raportorului pentru activitatea lor. Mulțumesc, domnule Martin. Și acum are cuvântul domnul Tremosa Ibalcels pentru un minut și jumătate din partea liberalilor. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dear Commissioner, dear colleagues. Dragi, dragi colegi, vă mulțumesc pentru munca noastră și cooperare. Salut dezbaterea de astăzi și votul pe care îl vom da mâine acestui raport după un vot pozitiv la INTA săptămâna trecută, era important să aducem acest raport uh, în plenară până la sfârșitul anului. Aprobarea acestui acord până la sfârșitul anului este importantă pentru că multe contracte economice trebuie negociate acum pentru viitorul an. Dragi colegi, cred că acordurile de liber schimb mai mult decât uh, îndatorarea Uh, pot împinge Europa din nou către creșterea economică. Eu cred că exporturile și nu deficitele publice sunt o cale mai bună de a uh, relua creșterea economică. Susțin Comisia Europeană în încercările ei de a deschide noi piețe și de a reduce tarifele și alte bariere pentru a facilita intrarea pe aceste piețe a companiilor europene. La INTA, liberalii au votat împotriva amendamentelor propuse de raportor pentru că noi considerăm că aceste amendamente riscă să amâne aplicarea acestui acord susțin complet extinderea accesului preferențial pentru bunuri uh, cu originea în Ecuador până uh, înainte ca FTA-ul să intre în uh, vigoare. Dar cred că asta ar trebui condiționat pentru Ecuador. Acesta trebuie să arate că își va deschide piețele către companiile europene. În fine, aș vrea să spun că situația actuală pe care o avem cu Rusia ar trebui să ne determine și mai mult să căutăm noi piețe potențiale în Asia și America Latina. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tremosai Balsels. Are acum cuvântul doamna Ska Keller în numele verzilor. Un minut. Thank you, and I would also like... Mulțumesc, doresc și eu să mulțumesc raportorului <clears throat> Însă, în ceea ce privește chestiunea de fond, nu sunt foarte mulțumită. După cum a spus și domnul raportor, asta ne arată că schimburile comerciale nu totdeauna au efecte pozitive asupra dezvoltării. În condițiile anterioare s-a introdus un regulament care forcează, practic, țările în curs de dezvoltare să aleagă vor să renunțe la accesul preferențial pe piețele europene sau uh, semnează un acord de liber schimb care nu urmărește neapărat aceleași priorități ca și cele ale propriei creștere economice și dezvoltări economice. Cred că e practic o formă de șantaj, de subminare a dreptului unei societăți la dezvoltare. Asta se întâmplă cu Ecuadorul acum. Ecuadorul este silit să se alăture unui acord de liber schimb, pierzându-și accesul preferențial pe piețele europene. Doamna european, doamna comisar, vă rog să reevaluați poziția Comisiei, pentru că țara are nevoie de dezvoltare, însă acest acord subminează lor de a se dezvolta și ar trebui să schimbăm situația. Vă mulțumim. Acum urmează domnul Ramon Haregia Tondo, un minut. Președinta, eu también quiero felicitar a todos los protagonistas de este... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să salut pe toți cei care au participat care au participat la această activitate, în special pe domnul Schulz. Uh, beneficiile pentru Europa și pentru Ecuador sunt uh, clare din punct de vedere acestui regulament. Probabil Europa ia o decizie foarte importantă și pentru ea și pentru că în calitate de președinte al Eurolat vreau să spun că de fiecare dată când uh, sau foarte des latinoamericanii privesc uh, către Europa, sunt interesați de comerț, de politică și sigur Europa are o responsabilitate majoră pentru că um, e important să cooperăm, să oferim asistență pentru dezvoltare, dar sunt o serie de țări care privesc în alte direcții pentru susținere și ajutor. De aceea acest lucru e atât de important să avem această relație cu Ecuadorul, pentru că ne oferă o ocazia de a avea legături bune cu ei. Thank you very much. Um, Vă mulțumesc. Ecuador va adera la acest acord de liber schimb, însă doar peste, peste doar două săptămâni își va pierde uh, preferințele de uh, situația favorabilă de care se bucură în cadrul sistemului general de preferințe plus. Și mă bucură faptul că uh, decidem această perioadă tranzitorie și că putem uh, ajunge la un cadru adecvat cu autoritățile din Ecuador. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui punct. În urmă cu doi ani, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere statelor din uh, comunitatea anzilor, în uh, momentul respectiv Columbia și Peru, să se uh, angajeze în ceea ce privește o foaie de parcurs de respectare a drepturilor fundamentale. Și cred că este important să transmitem acest un, să transmitem semnal, un semnal prin care cerem și Ecuadorului să respecte aceleași standarde. Pentru că astfel putem să îi încurajăm și pe cei din Ecuador să respecte această foaie de parcurs. Vă mulțumesc! La Catch the Eye S-a scris doar Daniel Caspari. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinta, stimate colegi, stimați colegi. Doresc să mulțumesc raportorului pentru că și-a dus contribuția astfel încât Ecuadorul să se bucure în continuare de uh, sistemul general de preferințe plus mi s-ar, uh, mi s-ar uh, fi părut o glumă proastă ca o țară care dorește să se bucure de un tratament special cu Uniunea Europeană să fie pedepsită. Tocmai de aceea ar treb- trebuie să evităm consecințele negative pe care le-a amintit co- colega noastră Keller. Trebuie să luăm notă de faptul că reprezentanții aleși ai poporului din Ecuador își doresc acest lucru și, până la urmă, uh, deciziile luate de o majoritate trebuie să fie respectate. Deci, uh, vă mulțumesc pentru că putem să votăm această propunere de regulament în această săptămână și mă bucură faptul că atât Uniunea Europeană cât și Ecuadorul vor putea profita pe urma acestui acord. Vă mulțumesc, domnule Caspari, și acum, în încheiere, are din nou cuvântul doamna Malmström. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Prin adoptarea acestui regulament, exporturile ecuadoriene nu vor fi afectate până la intrarea în vigoare a acordului. Se asigură astfel o perioadă de tranziție esențială care transmite un mesaj comunității de afaceri că Uniunea Europeană dorește stabilitate în schimburile comerciale și transmite și un mesaj politic către Ecuador și către poporul ecuadorian, conform cărea Uniunea Europeană este hotărâtă să strângă legăturile cu această țară. De asemenea, acest acord poate ajuta Ecuadorul să-și diversifice economia și să lupte cu mai mult succes împotriva sărăciei facem progrese și în direcția intrării în vigoare a acordului. Cred că acesta vă va parveni pentru contrasemnare la jumătatea anului ce urmează. Îi mulțumesc domnului Schulz pentru munca depusă și pentru promptitudinea cu care răspuns la această solicitare. Consider că o bună punere în aplicare va răspunde multor priorități evidențiate de dumneavoastră astăzi, domnul Keller, sunt de acord că, într-adevăr, schimburile comerciale pot ajuta statele mai puțin dezvoltate să se dezvolte, aducându-le în comunitatea schimburilor internaționale și stimulând schimbări și în alte sectoare. Aceasta este una dintre prioritățile mele și, după cum știți, în programul de lucru al Comisiei prezentat astăzi avem o nouă strategie în care și acest element va juca un rol important. Vom discuta acest lucru în Colegiul Comisarilor, cu colegii și, de asemenea, cu membrii Parlamentului. Sperăm să vă prezentăm o strategie până la finele anului viitor. Și, domnul președinte, cu voia dumneavoastră aș dori să vă urez sărbători fericite dumneavoastră și membrilor Parlamentului, să vă mulțumesc pentru cooperarea de până acum și aștept cu nerăbdare să ne reapucăm de lucru anul viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Însă dezbaterea nu s-a încheiat, știu, eu, vă mulțumim dumneavoastră, însă trebuie să-i dăm uh, cuvântul încă o dată raportului domnul Scholz. Dear Chairwoman, dear Commissioner, dear colleagues, I thank you for the Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, vă mulțumesc pentru dezbatere. Uh, cel puțin cred că s-a văzut clar că există o dorință puternică pentru relații bune cu Ecuadorul în Parlamentul European, relații comerciale și vreau să subliniez că nu întotdeauna timpul e suficient din punct de vedere democratic. Prin urmare, aș vrea să subliniez că relația comercială pentru a fi bună trebuie să fie corectă, trebuie să fie gândită corect în uh, următoarele luni, în timpul procesului de ratificare, vom avea timp să examinăm complet acordul și, în special, impactul asupra uh, locurilor de muncă și calității vieții populației, asupra mediului, dar și, în general, asupra stabilității întregii regiuni. Va fi un reper, domnule Caspare, de aceea Uh, cer Comisiei să înceteze să se implice în politica internă a țărilor din regiune care au ales politici economice și sociale care nu respectă credoul neoliberal și să deschidă rapid oportunități noi de dezvoltare pentru populație uh, potrivite țării respective. Ca raportor pentru ratificarea acordului voi urmări foarte atent dacă Comisia va cere Ecuadorului uh, indirect să-și schimbe legile sau chiar Constituția pentru a oferi companiilor europene acces mai bun la piața pentru achizițiile publice și serviciile publice. De asemenea, voi uh, cere o, o foaie de parcurs care să sublinieze modul în care părțile semnatare vor să se asigure că procesul de aderare la acordul Peru-Columbia nu va compromite progresele sociale și de mediu din Ecuador, pe care cu toții le considerăm un uh, reper pentru regiune. Thank you very much to the rapporteur, Mr. Mulțumesc raportorului, domnul Scholz, și aș vrea de asemenea să-mi uh, să vă doresc uh, un Crăciun fericit, doamnă comisar, și un an cât mai bun.